în ce privește ordinea de zi, putem să trecem direct la adoptarea procesului verbal de la reuniunea precedentă. Sunt observații. Dacă nu, considerăm că este adoptat acest proces verbal când se termină ședința. Câteva comunicări din partea președintelui. Prima este importantă. Este vorba despre negocierile în cadrul trilogului privind mecanismul pentru interconectarea Europei Uh, acest trilog s-a încheiat cu bine în noaptea din 7 martie și textul între timp a fost aprobat de Consiliu și ar trebui să fac obiectul unei scrisori de confirmare trimise pe data de 19 martie. Trebuie să mulțumim, bineînțeles, echipei noastre care a negociat de la transporturi și domnilor Marinescu și Telicica, precum și doamnei Vurcunen, Vircunen, mă scuzați, pentru că au reușit să încheie cu bine aceste negocieri. Bineînțeles, în rezultatul negocierilor nu sunt incluse cifrele pentru că ele depind de negocierea orizontală a cadrului financiar multianual, dar măcar am ajuns la un rezultat mulțumitor și operativ. În mod normal, comisiile ITRE și TRAN vor vota pe 25 martie asupra unui amendament consolidat care reflectă testul convenit și ar trebui să avem votul în primă lectură în sesiunea Parlamentului ca să terminăm munca pe, la viitoarea sesiune, ca să terminăm munca pe acest mecanism foarte important. Înainte de a începe audierea în ceea ce privește rețelele de transport fluviale, doresc să urez bun venit unui grup de vizitatori din Saxman Alt, care sunt invitații domnului Dieter Cor. Colegul nostru dorește să spună câteva cuvinte ca să ureze bun venit vizitatorilor pe care i-a invitat. Dragi prieteni, am uh, trecut prin Hessen, dar noi venim din uh, Turingia, din uh, Saxonia-Anhalt. Vă spun bun venit, e o bucurie pentru mine că sunteți alături de noi. Deci le urăm bun venit, cu multă plăcere și eh, îi urăm bun venit și domnului Siegfried Ceper, care este președintele Asociației de Pasageri ai Transporturilor Publice din Berlin și a doamnei Günther Wörner, care sunt ehm, uh, invitației domnului v uh, Michael Kramer. Voilà, alors, euh, vous avez trouvé... Cred că ați găsit uh, pe mese raportul de activitate al Comisiei de Transporturi, o cărticică de 160 de pagini care demonstrează cu cât uh, sârg deputații și echipele lor au muncit. Mulțumesc secretariatului care a pregătit acest raport de um, activitate. O muncă indispensabilă ce va permite deputaților să poată să le vorbească alegătorilor lor, ori așa la sfârșit de mandat sau în cadrul unei campanii electorale, despre cum muncește Europa, Europa care se adresează cetățenilor, muncește pentru binele lor. Pentru că, bineînțeles, țelul final al comisiei noastre este să îmbunătățim viața de zi cu zi a cetățenilor și nu doar în sectorul transporturilor. Mulțumesc, bineînțeles, asistenților, consilierilor politici și Uh, tuturor celor care lucrează în administrația comisiei noastre, care uneori, chiar dacă trebuie să ne împingă de la spate, uh, ne-au permis să terminăm cu bine această legislatură. Vreau să vă anunț de asemenea că versiunea acestui raport, uh, versiunea digitală, va fi disponibilă începând de mâine. Intrăm în miezul problemei pentru ziua de astăzi. Este un subiect la care eu țin mult este vorba despre căile navigabile uh, interioare în cadrul unui sistem de transport intermondal. Știți că Cartea Albă din 2011 cu privire la o foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor avea um, acest obiectiv ca până în 2030 transferul uh, mărfurilor de pe drumuri pe alte căi de transport să se facă măcar în procent de 30% și bineînțeles că aici includeam și transportul fluvial. Bineînțeles că nu lăsăm deoparte nici uh, transportul feroviar, dar totuși uh, transportul fluvial, cum spuneam, uh, reprezintă o pondere importantă din acest obiectiv, știind că, de fapt, până în 2050 obiectivul era chiar să se ajungă la 50% cotă parte de transfer de mărfuri de pe drumuri pe alte căi de transport. Știm că ca de obicei, situația este foarte inegală între statele membre. În unele state membre uh, acest transfer este într-un stadiu foarte avansat. Mă gândesc la țările de jos, unde procentul de mărfuri transportat pe căi fluviale este cu mult superior uh, la 30%. Ei de mult timp oricum practic acest tip de transport. Și știu de asemenea că acest transfer către căile navigale, uh, navigabile fluviale reprezintă uh, avantaje nu numai din punctul de vedere al protecției mediului, ci și pentru că reprezintă un interes pentru transportatori, iar uh, um, fluviile au un mare potențial de creștere și de îmbunătățire, mai ales la aspectul motorizare și ca și pentru transportul maritim și pe uh, fluvii, ar fi bine să se circule folosind motoare uh, care nu mai consumă doar motorină, ci și uh, alte forme de combustibil. Ah, mă bucur că a venit și invitata noastră care uh, avea de suferit de pe urma congestiei de pe drumuri. Deci mai întâi răspund venit doamnei Carin de Șeper, care este directoare la Inland Navigation Europe, domnul Piotr Duraci, care este doctor la Universitatea Maritimă din Szczecin, domnul Turi Fiorito, care este directorul Federației Europene a Porturilor Interioare și, în sfârșit, domnul Eric Schulz, vicepreședinte uh, de la Königlich Bellen Schutweier. Așadar, voi da mai întâi cuvântul doamnei Copcinca de la Comisia Europeană, căreia îi acordăm 5 până la 6 minute. Uh, good afternoon, Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați cuvântul. Vă promit că, în mod excepțional, voi uh, respecta timpul ce mi-a fost alocat, pentru că de obicei mi este greu să o fac în această comisie. Mă bucur că ați organizat această audiere și de asemenea mă bucur că în ultimii 5-6 ani ați acordat toată importanța pe care o merită acest sector. Cred că toată lumea recunoaște cât de important este acest sector, dar nu întotdeauna oamenii își dau seama de ce acest tip de transport este util și ne bucurăm că în Parlamentul European și la Comisia de Transporturi deopște se pune accentul pe acest tip de uh, transport. Ați votat până și o rezoluție uh, în ceea ce privește um, acest cadru pentru sprijinirea transportului pe căile navigabile uh, interne și bineînțeles că ați votat și pentru ca să sprijiniți acest program pe viitor. În evaluarea la jumătate de parcurs, Uh, precum și în raportul privind uh, navigarea cu instrumente digitale, uh, S-a vorbit despre importanța transportului fluvial. Deci, sunt doar câteva dovezi ale faptului că această comisie întotdeauna a recunoscut importanța transportului pe căile fluviale. foarte multe obiective politice uh, europene pot să fie îndeplinite mai ușor dacă se favorizează uh, multimodalitatea și transportul pe căile navigabile interne. Digitalizarea, decarbonizarea, investiții, inovații, dimensiunea socială au fost asociate cu uh, transportul pe căile uh, interne, căile navigabile interne. Uh, pentru că noi vrem să fim siguri că uh, căile navigabile interne sunt uh, integrate în toate sectoarele politice europene și nu doar uh, în sectorul transportului. Comisia a luat foarte în serios acest sector de mulți ani dacă pot să folosesc un minut, aș vrea să vă explic ce a mai rămas de discutat sau de pus în aplicare. În primul rând, avem directive în ceea ce privește calificările profesionale și standardele tehnice, din nou un domeniu în care Comisia Transportului a adus la bun sfârșit uh, discuțiile despre directiva privind calificările profesionale și vreau să o salut pe doamna raportor care are meritul de a fi deblocat discuțiile deloc ușoare despre acest uh, proiect de directivă. Avem de asemenea proiecte de inovare pentru transportul multimodal care poate duce la o ecologizare a flotelor și de asemenea un raport cu privire la lanțurile logistice. Chiar dacă nu punem sub semnul întrebării faptul că acest tip de transport este unul mai prietenos cu mediul, nu putem să negăm faptul că flota care navighează pe apele interne trebuie și ea să uh, uh, polueze într-o mai mică măsură ca să îmbunătățească calitatea aerului și să lupte mai bine împotriva schimbărilor climatice. În ceea ce privește terminarea rețelelor TNT, uh, și aici trebuie să facem mai multe eforturi pentru a îmbunătăți infrastructura pe căile navigabile interioare, de asemenea, CERF și Horizon Europa pot fi surse de finanțare pentru a sprijini proiectele în domeniul uh, transportului uh, pe căi navigabile interne. Atât uh, la Parlamentul European cât și între statele membre se discută și sperăm că deznodământul va fi fericit despre creșterea ratei de cofinanțare pentru proiectele de infrastructură Uh, în domeniul uh, transportului pe căi navigabile interne, mai ales din facilitatea pentru interconectarea Europei. solicitarea Comisiei de Transport de a avea un program de follow-up pentru uh, NAIAD va fi luat în serios, va fi luat în considerare atunci când va începe mandatul noii comisiei Membrii ai Comisiei Transporturi au fost invitați să participe la grupul de experți pe proiectul Naiade, care și-a început activitatea în urmă cu câteva săptămâni. Încă o dată apreciem într-o mare măsură faptul că am putut să luăm cuvântul astăzi aici, să vorbesc despre potențialul acestui sector Pot să vă asigur că voi asculta cu multă atenție ce vor avea de spus reprezentanții acestui sector, precum și uh, întrebările pe care le vor pune eventual deputații europeni, pentru că va fi important pentru viitoarele politici ale Comisiei Europene ca să răspundă nevoilor uh, de pe căile navigabile interne. Minunat! V-ați respectat timpul pe care vi l-am alocat. Și așa ați făcut o introducere și ca să nu mai pierdem vremea, am să-i dau cuvântul primei noastre invitate, doamna Karin de Șefer, care este directoarea Inland Navigation Europe. Gentlemen. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să mă regăsesc din nou în Parlamentul European, care, iată, manifestă atât de mult sprijin vis-a-vis -vis de transporturile fluviale. Iar atunci când formulează critici, o face într-un mod foarte pozitiv și constructiv. Astăzi vă voi oferi o serie de exemple în ceea ce privește durabilitatea acestor transporturi, potențialul acestora, de care vorbea și uh, reprezentanta Comisiei, despre viitorul <clears throat> acestui tip de transport, pentru că sunt mai multe proiecte foarte interesante în acest domeniu. Nu știm exact cum va arăta viitorul, încă mm, sunt mai multe elemente nesigure în această privință, însă provocările sunt cunoscute. Am, încercăm ca, să facem ca orașele noastre să fie cât mai accesibile cu putință și să asigure un uh, nivel de trai și calități ale vieții cât mai bune și din punct de vedere economic este foarte important acest uh, transport. Transportul fluvial trebuie să fie ușor de folosit <clears throat> și trebuie să fie rezistent în fața schimbărilor climatice. În ceea ce privește orașele sănătoase și ușor accesibile, e bine, precum bine știți, marea majoritate a orașelor noastre, din motive istorice, s-au creat de-a lungul marurilor râurilor. Și astăzi Uh, transportul de mărfuri uh, pe, acest, pe această cale se face cu precădere pentru materialele de construcție. Avem uh, mai multe proiecte de transportat colete, de transportat în contextul transportului intermodal, de transportat biciclete și așa mai departe dar e clar că e nevoie de, în oraș avem nevoie de spațiu. Trebuie să vedem cum poate fi împărtășit acest spațiu, mai ales în zona malurilor. În ceea ce privește zero emisii, avem mai multe uh, vase care sunt, merg pe bază de curent electric și vase hibrid. Avem și uh, uh Uh, docuri unde chiar se produce energie, uh, nu doar pentru transporturi, ci și pentru sectorul industrial și locuitorii din zonă. Dar provocările încă există. Pentru o desfășurare uh, pe scară largă trebuie ca prețul acestor tehnologii să scadă, evident, și trebuie să fie cât mai uh, uh, ample cu putință și să poată asigura și transportul pe uh, Uh, distanțe lungi. E clar că aceste subiecte trebuie să intre în programul de lucru al MIE și uh, Europa 2020. Pentru o mai bună accesibilitate, e clar că digitalizarea joacă un rol foarte important și de altfel lucrăm pe marginea integrării transporturilor fluviale în infrastructura generală prin intermediul digitalizării de asemenea. Avem uh, servicii de informație uh, actualizate, însă e clar că trebuie ca revițuirea um, directivei privind serviciile de informații fluviale să fie făcută cu mai mare grabă trebuie să se asigure un trafic cât mai fluid cu putință. În ceea ce privește navigarea autonomă, de asemenea, se fac uh, progrese mari, precum și în domeniul dronelor acvatice. Încercăm uh, să dezvoltăm cât mai mult uh, partea intermodală, bineînțeles, deci e vorba și de foarte multă logistică. Și aceste subiecte trebuie să intre, să devină mai importante în programele MIE și Horizon Europe. Trebuie să lucrăm și pe marginea normelor, um, conformității, standardelor și așa mai departe. Vă aduceți aminte cât de mult au scăzut cu, uh, nivelul râurilor anul trecut, dar și de inundațiile teribile care au avut loc în Italia și în alte țări, care până la urmă afectează întregul sistem de transport. Dar nu doar sistemul de transport, ci și viața oamenilor care locuiesc în aceste zone din statistici reiese că aceste fenomene meteorologice deja nu sunt excepționale și, din potrivă, vor deveni, pe măsură ce timpul avansează, din ce în ce mai comune. Noi lucrăm pe mai multe proiecte uh, care vizează mai multe direcții pentru fluidizarea traficului, dar luăm în calcul și schimbările climatice, biodiversitatea, calitatea și cantitatea apei de asemenea, pentru că vorbim aici și despre surse de apă pentru oameni, pentru agricultură, dar și, uh, și în domeniul dezvoltării. Deci activitatea noastră este foarte transectorială și nu ne gândim fragmentat, ci la nivel european. Este foarte important, deci, să mm, avem și sprijin din partea Europei, astfel încât activitatea noastră să fie una și transfrontalieră și transsectorială, astfel încât toată lumea să aibă de câștigat. Aceste transporturi fluviale trebuie să reziste, reziste probei timpului. Vă mulțumesc așadar pentru faptul că v-ați uh, luptat pentru o rată de finanțare de 50% în uh, MIE 2 pentru transporturile fluviale. Uh, ne va fi de un uriaș ajutor pe viitor și vă mulțumesc și pentru rezoluția NAIADE pentru următorul program. În Horizon Europe am dorit să vă rugăm ca um, chestiunea climei și mobilității să rămână Um, tratate la oaltă, pentru că până acum acestea au fost tratate în mod separat. Și evident mai, de, mai sunt de făcut multe și în domeniul inovării și legislației. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă de Shaper. O să dau acum uh, do- cuvântul următorului vorbitor. Fact. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Uh, să ne gândim uh, că acest transport fluvial este transportul ideal pentru uh, viitor în formulă intermodală. Și trebuie să ne gândim la uh, uh, serviciile care au început încă acum 10 ani, dar și la faptul că există necesitatea digitalizării în toate domeniile, inclusiv a documentelor, a tuturor datelor legate de transportul fluvial intermodal, de flotă, de traseele fluviale, de echipaje, de calificări. Trebuie să ne gândim din acest punct de vedere care va fi fluxul de date la nivelul administrației și companiilor. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre serviciile legate de informațiile fluviale. Este sistemul RIS este un instrument uh, pentru managementul uh, transportului uh, fluvial pentru a garanta securitatea navigării și pentru creșterea eficacității transportului fluvial. A fost implementat în cadrul unui act legislativ adoptat de Parlamentul European, Directiva 2005, pentru eh, ca acest sistem să fie folosit uh, la un uh, nivel de clasă 4 sau mai ridicat furnizează toate informațiile necesare pentru uh, capitanii de uh, vas, uh, servicii cheie legate de uh, flotă pentru uh, un mod operațional perfecționat și uh, sigur că uh, acest sistem VTT înseamnă urmărirea uh, transportului prin vasele care se deplasează, informarea cârmacilor în legătură cu calitatea căilor fluviale, despre nivelul apei, despre condițiile um, de trafic și, nu în ultimul rând, important, este sistemul ERI, sistemul uh, de raportare electronică privind deplasarea navei în funcție de infrastructura folosită. Dacă ne gândim la acest instrument în varianta recentă, este un sistem util pentru administrație în legătură cu calitatea infrastructurii și pentru garantarea securității transportului fluvial intern. Dar RIS nu este singurul instrument pentru uh, îmbunătățirea eficacității transportului fluvial intern. Există multe alte instrumente digitale care sunt uh, dezvoltate în prezent. Există un proiect european pentru a crea o nouă bază de date. Uh, este o dată de o bază de date um, legată de uh, echipaje, de flotă, de servicii. În felul acesta, administrarea uh, poate deveni mai eficace, um, efortul administrativ mai ieftin și uh, informațiile pentru parteneri pot fi transferate mai rapid. Când vorbim despre inovație, vorbim despre uh, nave care sunt uh, ecologizate și uh, de asemenea despre uh, nave autonome. Există proiecte în stațiile pilot care demonstrează că um, ceea ce se propune se poate realiza uh, pe termen mediu. Dar să nu uităm și că infrastructura îmbătrânește repede, că există diferențe între statele membre din Uniunea Europeană privind condițiile de navigație și uh, multe luni pe an uh, traficul de mici dimensiuni pe uh, fluviile interne uh, întâmpină dificultăți. Trebuie să ne gândim inclusiv la nevoia de a proteja mediul înconjurător nu doar prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon, dar și prin reducerea zgomotului. Din acest punct de vedere este nevoie de o dotare corespunzătoare a navelor și de găsirea unor uh, soluții digitale pentru automatizare. Acestea ar fi câteva informații pe care doream să vi le uh, transmit în legătură cu ceea ce este nou în transportul fluvial. Mulțumesc foarte mult domnului Duraișic și îi dau cuvântul acum domnului Turi Fiorito uh, din partea Federației Europene pentru Porturile Interne. Thank you for having us, uh, having me here today. On behalf Vă mulțumesc pentru invitația lansată de astăzi, dar sunt mai mult de 200 de porturi fluviale în Europa. Da, mă scuzați. Acum auziți? Ar fi trebuit să-mi fie învățătură de minte ultima oară. Bun, Precum spuneam, uh, evident, porturile fluviale se găsesc dar lungul cursurilor de râuri și fluvii din Europa. Ideea este de a le lega pe acestea de celelalte moduri de transport. S-ar câștiga din punct de vedere al eficienței și al uh, ecologizării transporturilor. Primul meu exemplu este din portul din Liej, care este practic un uh, complex multimodal, uh, portul Trilo- Trilogipor, așa se numește. Este un model. Ideea este de a privi la nivelul întregii rețele, nu doar la nivel local. Puteți vedea că portul din Liej reprezintă un punct de acces pentru trei uh, porturi uh, Uh, la maritime, uh, legături cu uh, transportul feroviar și transportul rutier și deci legături cu trei piețe diferite. Deci foarte interesant. E vorba și de consolidarea transportului de mărfuri, de un plus de eficiență și în aceeași măsură Uh, apropierea aeroportului uh, Liej, care este cel de-al optulea ca mărime printre aeroporturile de mărfuri din Europa. Deci ar putea căpăta o a patra dimensiune multimodală. Precum puteți vedea, um, evoluția um, transportului de containere, care practic este cea mai utilă, cel mai util dintre tipurile de transport uh, intermodal, această evoluție este clar ascendentă. Un alt exemplu de ce fac aceste porturi fluviale, ei bine, uh, noi am luat în calcul patru mari râuri. Întâi porturile de-a lungul râului Ron, care încearcă să-și sporească latura intermodală, deci conlucrează foarte mult cu mediul de afaceri din zonă, dar în același timp deschid și noi uh, module intermodale de-a uh, lungul acestui segment, pentru că e vorba de un uh, segment important din rețeaua TNT. Apoi, uh, rețeaua porturilor de pe, râul, de pe fluviul Dunărea, în care um, transportul intermodal capătă din ce în ce mai mare amploare. Nu toate porturile sunt legate și de căile ferate, este adevărat, și navigabilitatea pe Dunăre nu este întotdeauna asigurată, ceea ce înseamnă că și uh, gradul de atractivitate pentru mediul de afaceri poate fi scăzut. Dar tocmai porturile de-a lungul uh, Dunării încearcă să depășească aceste probleme, pentru că doar conlucrând aceste porturi pot uh, înflori. În ceea ce privește ziua de mâine, așa cum au mai spus-o și alții uh, înaintea mea, digitalizarea este extrem de importantă și aceasta deja a fost uh, lansată. Avem un proiect foarte interesant, proiectul Port Forward și v-aș da exemplul din uh, portul de la Magdeburg. E vorba de gestionarea încărcăturilor la nivelul portului. Se face o actualizare a containerelor prezente în port și a transporturilor multimodale din zonă. Uh, în ceea ce privește RPIS, iată o sumedenie de porturi din partea superioară a Rinului care conlucrează de la uh, gură până la Basel. E vorba de informații în privința containerelor și în privința planificării navigației, tocmai pentru a evita Uh, aglomerația în porturi și pentru a găsi cele mai bune soluții pentru transportul intermodal de mărfuri. Întreprinderile se folosesc de informațiile din RPIS pentru planificarea activităților din terminale. Spre exemplu, dacă știi, știi că îți ajunge un vas în port pentru că ai primit apelul, vei avea disponibil la chei imediat un uh, camion pentru transportarea mărfurilor, astfel încât să se asigure fluidizare. În ceea ce privește uh, rețeaua, cea mai interesantă este inițiativa Centurii, uh, care leagă practic Europa de China pentru transporturi de mărfuri dinspre Europa către China, Rusia și alte piețe și evident și viceversa. E vorba și de durabilitatea acestei rețele care e foarte importantă. Dar noi considerăm că această rețea va continua să se dezvolte în următorii ani. Lyon, Mannheim, Liege și alte porturi fluviale sunt deja puncte importante pe această hartă. În fine, acest transfer intermodal trebuie să continue a fi încurajat. În primul rând, trebuie ca porturile să fie conectate din punct de vedere multimodal, deci e nevoie și de sprijin din partea guvernelor naționale și autorităților regionale, care din păcate nu întotdeauna își fac treaba. Apoi să se promoveze o gândire la nivel de rețea din păcate, de multe ori punctul de vedere vizează un singur mod de transport uh, în parte. Mie este foarte important și sprijinul pe care îl asigură mecanismul de interconectare a Europei, dar implicarea guvernelor naționale este mm, crucială de asemenea. În fine, nu trebuie să, se, să existe prea multe bariere de natură legislativă în fața transportului fluvial. Parlamentul și Comisia deja au făcut lucruri salutare în această direcție, dar direcția pe care a apucat-o în ultima vreme Consiliul ne-ar putea oarecum îngrijora. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci, euh, Mulțumesc foarte mult domnului Fiorito și în încheiere dau cuvântul domnului Schulz. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Îmi cer scuze că am întârziat. Traficul nu a fost de partea mea astăzi. În ce privește transportul uh, multimodal și uh, interfața, Mă refer aici la containere, la transportul și încărcătura de uh, marfă uh, uh, solidă și lichidă sau dar în legătură cu cargoul um, există um, încărcături grele care de multe ori nu sunt adecvate pentru transportul rutier. Deci, um, ca atare uh, se recurge la formulele tradiționale până la destinația finală. Unul din ministrii transporturilor uh, spunea că uh, încărcăturile grele pe camion, pe căile rutiere, distrug de fapt infrastructura rutieră. Ca atare, acest tip de mărfuri este mai bine să fie transportat uh, pe uh, calea fluvială. Dar acum, în ce privește containerele, vă voi da câteva exemple. Există situații în care rinul uh, are nivel scăzut de apă sau alte râuri interne. Ca atare, din punct de vedere logistic, trebuie să găsești alternative pentru că nu pot fi transportate containerele pe barjele care ă, circulă pe Rin trebuie ă, găsite alte soluții, ă, trebuie să fie trans ferate, încărcăturile pe camioane, de pildă la Liești, s-a întâmplat acest lucru și după aceea din nou marfa ajunge eh, pe barge. Deci, uh, în ce privește căile principale fluviale din uh, Europa, care este Marea Nordului, zona alpină sau Marea Nordului, uh, Mediterana, există un lanț întreg logistic de transferare a mărfurilor pentru a putea utiliza aceste culoare. Există și alte experiențe pe care le-am cunoscut. Știm că a existat un accident pe calea ferată acum un an jumate la Rastat. Și aici a fost nevoie de o rețea logistică, au fost puse la dispoziție uh, trenuri, dar uh, până la urmă s-a constatat că a existat un blocaj în ce privește capacitatea deci a trebuit să găsim din nou soluția înapoi la transportul fluvial și comisia s-a implicat, dar trebuie să găsim mai multe asemenea variante care să poată deveni operative. De multe ori containere goale trebuie să ajungă pe șosea de la un terminal portuar la altul. Trebuie să vedem care sunt uh, regiunile în care este nevoie de aceste soluții. Putem avea inițiative de a găsi până la urmă formula de transport al containerelor goale uh, tot pe cale fluvială, pentru că în felul acesta nivelul de emisii de noxe în orașe ar putea să scadă. Acest lucru s-a întâmplat deja, dar în anii următori ar trebui să devină o soluție mai frecventă. În ce privește sectorul navigației, ce putem constata? avem nevoie de eh, mai multe eh, discuții în cadrul rețelelor specializate. Este nevoie de conlucrare, inclusiv cu sectorul căilor ferate. Cei care se ocupă de logistică trebuie să aibă o gândire multimodală pentru a putea conlucra mai bine. Pentru că, într-un fel, noi mai degrabă suntem competitori între noi, ceea ce este o piedică pentru trafic. Deci, este nevoie de o mai bună interconectare. Iar în ce privește documentele însoțitoare, eh, s-au spus deja câteva lucruri o parte din traficul de astăzi întâmpină această piedică a gândirii unilaterale. Pentru că ă, nu există suficiente informații despre soluțiile intermodale. Putem organiza simpozioane ă, pentru a promova formulele multimodale Trebuie să ne cunoaștem, trebuie să vorbim între noi, dar avem suficiente contacte cu cei din sectorul căilor ferate, din sectorul rutier. Trebuie să organizăm din acest punct de vedere lucrurile mai bine. Nu în ultimul rând, documentația despre care am vorbit. Ne-am dorit o inițiativă în legătură cu uh, legături cu alte platforme. S-a vorbit deja despre asta. Trebuie să combinăm programe care deja funcționează, cum ar fi programul DTLF, programul digital, uh, să nu acționăm în paralel, ci să încercăm să realizăm sinergii. Se spune adesea că trebuie să uh, îmbunătățim infrastructura. Da, să începem cu infrastructura, dar să nu așteptăm blocaj, blocajele în trafic. În ce privește problemele legate de mediul înconjurător și de climă. discuțiile nu trebuie să se desfășoare despre navigație, doar cu experții în navigație, despre transportul rutier, doar în zona experților din acest sector. Pentru că, până la urmă, trebuie ca și eh, cei care se ocupă de administrație și de legiferare din acest punct de vedere să aibă o viziune mai deschisă pentru a um, transfera transportul rutier pe căile navigabile. Mulțumesc, domnule Schulz. Au ocazia acum deputații să vă adreseze întrebări și începem cu domnul Vin van de Camp. Dar uh, vă rog să vă limitați la 2-3 minute. Uh, monsieur Riquet, Thank you very much. Vă mulțumesc, domnule Riche. Și pentru că tot uh, avem măcar trei vorbitori de limbă olandeză, am să-mi permit și eu să vă pun întrebările în această limbă. Domnule președinte, uh, Mm, mă bucur că am avut parte de aceste intervenții despre transportul intermodale. În 2011 am avut deja ocazia să discutăm despre această doctrină foarte interesantă, dar pe plan practic ne dăm seama că nu s-au întâmplat atât de multe. Cum ar spune colegii mei uh, din uh, Partidul Verzilor, uh, nu e suficient să ne fixăm un obiectiv, ar trebui ca acestea să fie concretizat și ca transferul mărfurilor uh, către căile navigabile să fie cu adevărat efectiv. Noi avem ceva experiență în sectorul navigației pe apele interne în, uh, în țările de jos și domnul Schulz a vorbit despre aceste interfațe am ascultat și ce a spus doamna uh, uh, Shepard, care a vorbit despre COP21, pentru că avem aici o dimensiune de mediu. Constat cu plăcere așadar că se ține cont de toate aceste aspecte. Um, în februarie am votat această rezoluție, din fericire totul uh, a avut un deznodământ fericit, dar încă o dată rezoluția arată foarte bine pe hârtie, dar trebuie să vedem cum în următorii 5-10 ani Comisia va trece la punerea în aplicare propriu-zisă a rezoluției, a conținutului rezoluției. Teoria e întotdeauna foarte frumoasă, dar ce ne facem cu practica? În ce privește inovarea, atunci când consultăm reprezentanții sectorului, am auzit că există multe nave care au între 20 și 30 de ani vechime. Din perspectiva transportului fluvial, asta nu înseamnă că sunt nave uh, vechi, din potrivă, dar trebuie totuși modernizate. Știți că uh, Acum se navighează cu uh, aparate electronice, cu uh, um, datorită sateliților și vreau să știu cum aveți de gând să finanțați investițiile pentru modernizarea uh, flotei. Nu trebuie nici să ne facem iluzii, investițiile sunt uriașe și trebuie să știm cum le vom finanța, folosind inclusiv fondurile europene. Mă bucur că avem și un reprezentant din Polonia printre invitați, dar eu în Olanda știu că angajam din ce în ce mai mulți muncitori din Polonia în acest sector pentru că cetățenii olandezi nu mai vor să lucreze la bordul acestor nave. Și mă întreb acum dacă imaginea sectorului nu a avut de suferit în ultimul timp. Mi se pare că această imagine este destul de fragilă. Aveți mai multe uh, um, organizații care reprezintă uh, sectorul, dar eu cred că nu sunteți suficient de bine organizați și nu aveți o bună reputație. Ar fi bine să faceți eforturi ca să vă îmbunătățiți uh, reputația, ca să atrageți mai ușor uh, Uh, profesioniști. Uh, domnul Fioreto a dat niște exemple în acest sens, dar nu cred că este suficient. Uh, sectorul dumneavoastră este puțin cunoscut, oamenii nu se gândesc în mod spontan la acest tip de transport, ce puțin nu pentru marfă. Mă adresez și Comisiei Europene care a vorbit despre uh, digitalizare. Ar trebui să facem mai multe progrese. Am senzația că la Comisia Europeană se consideră că digitalizarea uh, vizează mai ales transportul rutier. Nu este adevărat. Uh, uh, um, Formalitatea administrativă, de pildă, așa cum ne spunea domnul din Polonia, ar putea foarte bine să fie facilitate datorită digitalizării. Domnul Demesmacher. Vă mulțumesc, domnule președinte. Așa cum spunea și colegul meu Von de Camp, voi vorbi și eu în olandeză, în mod firesc. Am două întrebări. Mai întâi, aș vrea să spun, domnule președinte, că sunt foarte bucuros că am organizat această audiere. Eu am toată încrederea în potențialul transportului fluvial. Uh, și, în general, pe căile navigabile din interiorul Europei. În miza aici este durabilitatea, eficiența transportului, protecția mediului înconjurător, aspecte ce pot să fie îmbunătățite dacă pariem pe o uh, navigare um, autonomă. Uneori s-a vorbit și despre schimbările climatice și uh, despre faptul că nu întotdeauna ai garanția că se pot naviga um, apele interioare, de pildă când seceta a fost uh, gravă și că uh, nivelul fluvilor a scăzut. Cum putem să prevedem asemenea fenomene și ce facem atunci când suntem confruntați cu niște obstacole atât de serioase? Cred că acum există un cadru și o serie de măsuri ce pot fi adoptate, dar ar fi bine dacă reprezentanții sectorului mi-ar spune cum cred ei că se pot uh, găsi soluții pentru aceste provocări, pentru că e vorba despre capriciile naturii și nu le putem uh, evita și nici măcar uh, anticipa întotdeauna. Uh, blocajele, verigile lipsă, uh, le cunoaștem cu toții. Toată lumea știe că uh, Uniunea Europeană, prin proiectele pentru rețelele TNT, poate să dea o adevărată mână de ajutor sectorului. Însă avem nevoie și de mai multă eficiență, de o mai bună organizare din punct de vedere logistic. Eu mă întreb dacă acest transfer intermodal permite obținerea uh, um, de um, um, progrese, pentru că este nevoie de multe investiții în infrastructură. Deocamdată avem uh, acest fenomen al uh, stocării mărfurilor în periferia orașelor, mărfuri care apoi sunt transportate cu paleții în camioane. Dar cum vor fi um, dirijate investițiile ca să se țină cont de modificarea infrastructurilor necesare pentru a favoriza transportul fluvial? Doamna Ghezine Maes. Mulțumesc. Voi pune o întrebare, dar va trebui să plec, uh, lucrez în altă comisie unde sunt voturi în uh, verile toride nivelul apei este foarte scăzut, uh, va fi posibil transportul fluvial uh, sau trebuie oprit? Mă întreb dacă există aici un factor limită. Cea de-a doua întrebare se fac destule eforturi pentru adaptarea infrastructurii, de pildă pentru ca um, o încărcătură de containere mari să poată să treacă pe sub poduri. Sunt uh, și porturile astfel construite încât uh, să permită o comunicare digitală și o legătură digitală cu navele. Uh, Michael. Mulțumesc, Gezin. Domnul Kramer. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc și eu experților pentru prezentări. Am fost întrebat de Vin van de Camp care este poziția uh, verzilor față transportul fluvial intern. Suntem pentru acest transport, dar uh, emisiile de NOx trebuie să uh, scadă. Trebuie să învățăm din trecut. Acum 35 de ani uh, am uh, fost cu barca pe Dunăre și de fiecare dată a trebuit să încerc să întorc barca astfel într-un unghi care să-mi permită să nu fiu răsturnat când treceau vapoarele mari. De fapt, infrastructura existentă uh, nu este exploatată suficient și s-a făcut și mari greșeli. În Germania se spunea că în momentul în care va fi construit canalul Rin-Main-Dunăre, problemele vor fi rezolvate. A venit la putere un guvern care a spus că a fost o mare greșeală pentru că s-au făcut investiții în infrastructură, dar nu în transportul fluvial. Deci, acest uh, canal Rhein-Main-Dunăre a înghițit foarte mulți bani fără să poată fi exploatat corespunzător. Proiectul 17 era o cale fluvială de la Berlin la Hanovra, paralel cu o nouă autostradă și cu o nouă legătură pe calea ferată. Mi se pare că a fost iarăși o greșeală pentru că timp de 10 ani, 20 de ani acest proiect a fost susținut, până la urmă s-a renunțat la el. Deci mă întreb cum poate transportul fluvial intern să devină mai atrăgător. Există și barje în clipa de față care uh, au uh, emisii zero. Ar trebui să investim în construcția de asemenea barje sau Digitalizarea joacă un rol important, dar să nu uităm că 80% din transportul fluvial din Europa se desfășoară pe Rin. Rareori se întâmplă ca nivelul uh, uh, de apă al Rinului să fie așa scăzut cum a fost vara trecută. Und die Oder soll wieder ausgebaut werden. Trebuie să ne gândim uh, că infrastructura existentă trebuie să fie folosită 100%. Doar în proporție de 30% este folosită în clipa de față. Bauen und dann wird alles toll. Da müssen wir auch deci să învățăm din experiența trecutului și să nu încercăm să dezvoltăm proiecte noi să cheltuim bani fără să folosim după aceea noile căi rutiere. Ultima chestiune. Este nevoie de o competiție loială. Pentru că există interese diferite. Transportul rutier este scump, transportul fluvial este ieftin Trebuie să combinăm aceste modalități de transport și să avem în vedere și protecția mediului înconjurător. Mulțumesc, domnul Zlotovski, pentru două-trei minute, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Aș dori să liniștesc pe domnul Vin Van de Cap, muncitorii din Polonia nu vină în Belgia și în Olanda pentru că <laughs> olandezii sunt prea leneși. Nu. Se datorează faptului că în urmă cu 40 de ani uh, s-a abandonat transportul fluvial în Polonia, practic din anii 1970 infrastructurile au fost uh, neglijate, dar a rămas uh, rețeaua școlilor profesionale. Avem școli foarte bune, am, inclusiv și în circunscripția mea electorală. Și în fiecare an uh, um, tineri sunt absolvenții acestor școli, dar nu au cum să-și găsească de lucru în Polonia, pentru că la noi s-a renunțat la acest mod de transport și atunci își găsesc de lucru în altă parte. Măcar în ultimii patru ani, guvernul nostru a pus din nou accentul pe dezvoltarea transportului fluvial. În orașul meu se găsește uh, Vistula, cel mai mare fluviu din Polonia, uh, și până la uh, um, punctul de vărsare în mare poate să fie navigat. Mă rog, nu pe toată lungimea sa, dar dacă uh, se fac uh, investiții, uh, am putea să navigăm pe toată lungimea sa. Și mai există și canalul Bedgoști, care face legătura dintre fluviul Loder și Vistula, uh, iar poziția geografică a acestui canal, Bedgoș, ar permite realizarea de construcții în acest zon, mai bine zis, realizarea, construirea unui port uh, uh intermondal, ceea ce ar fi un punct de intrare pentru mai multe orașe din jurul Mării Baltice, precum uh, uh Gdansk. Nu știu ce spune despre această idee, despre această perspectivă domnul Duraicek. Credeți că trebuie să susținem o astfel de idee atunci când vom discuta despre dezvoltarea rețelelor TNT? Mai am o întrebare și pentru domnul Fiorito. În curând se va face o revizuire a rețelelor transeuropene și de curând am cerut comisiei să continue programul NAIADE. Ce așteptați uh, din partea Comisiei de Transport, uh, stimate domn? La ce vă așteptați de la următorul Parlament European, astfel încât să se garanteze investițiile în uh, infrastructură? Știu că aceste investiții sunt dependente de fondurile europene, dar trebuie să existe mai întâi fonduri la nivel național. Mulțumesc, domnule Zlotovski. Nu voi pune neapărat uh, întrebări pentru că nu avem timp, dar vreau să abordez două subiecte. Mai întâi, navigabilitatea este un fenomen emergent, dar care probabil se va agrava, deci care sunt soluțiile în cazul în care un fluviu nu mai este navigabil și apoi un alt subiect pe care îl abordăm cu dificultate. E vorba despre avantajele economice pe care le are sectorul fluvial. Toată lumea ne spune care sunt avantajele pentru mediu, le cunoaștem foarte bine, avantaje legate de infrastructură, aici discuțiile sunt deschise, dar am putea să punem pe prim plan avantajele economice, s-a vorbit despre stocul uh, care circulă, deci aș fi curios să știu ce părere aveți dumneavoastră. Acum voi da din nou cuvântul fiecăruia dintre experții noștri și vă rog de asemenea să nu depășiți 2-3 minute. Știu că nu e mult, dar nu avem încotro. Doamnă de Șeper, începeți. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să încep cu navigabilitatea, pentru că este strâns legat și de infrastructură. Deși schimbarea climei pare să fie ceva dramatic, noi nu suntem atât de pesimiști. Cred că există Uh, două aspecte pe care trebuie să le menționez. În primul rând, uh, informațiile. Vrem să avem un sistem de avertizare timpurie și informații pe care să le putem trimite nu doar armatorilor, ci și întregului sistem logistic și ceea ce doream să spun apropo de crearea infrastructurii uh, care să corespundă cu adevărat nevoilor viitorului. Și aici este vorba despre o schimbare a paradigmei. Uh, Domnul Kramer este familiarizat cu această discuție. În facilitatea pentru conectarea Europei, uh, întotdeauna avem o discuție despre capacitate. Pentru căi ferate, pentru drumuri, tot vorbim despre autostrăzi mai lungi, căi ferate mai lungi, dar în sectorul fluvial avem niște chestiuni de capacitate și avem multe blocaje uh, Uh, uh, multe locuri unde acest transport se blochează și de unde și problemele cu nivelul performanței. E adevărat însă că acestea, um, dar soluționa aceste blocaje, nu putem să punem pe picioare niște proiecte care să fie eligibile pentru um, finanțare din fondurile europene. Dar oricum ar fi, avem nevoie de o infrastructură fiabilă, uh, Uh, peste tot și care să fie uh, uh, în conformitate cu nevoile viitorului. Trebuie, cum vă spuneam, să ne asigurăm că trebuie să ținem cont și de protecția apelor, de protecția um, biodiversității, cu producția de energie, pentru că undele fluvii sunt folosite și pentru producția de energie, să ținem cont și de navigația de agrement, oricum noi cerem acestui Parlament să ne sprijine ca să fim siguri că reabilitarea, regenerarea, construirea unor rețele care să corespundă nevoilor uh, sunt uh, motive pentru ca proiectele să devină eligibile. Sunt criterii care pot să devină criterii de eligibilitate și nu doar creșterea capacității. Nu știu cât timp am la dispoziție, dar încerc să răspund apropo uh, de infrastructură. Da, vedem legătura cu proiectul privind uh, emisii de dioxid de carbon uh, scăzute sau chiar la nivel uh, zero. Vor continua să existe nave mari și containere um, numeroase, dar avem și nave de dimensiuni mai mici cu paleți și de ce vrem să fim siguri că și rețeaua mică este fiabilă, nu doar rețeaua mare? De unde nevoia de a îmbunătăți performanțele și o bună planificare a folosirii rețelelor terestre? și să asigurăm acest transfer uh, uh, de pe uh, drumuri, pe căile fluviale în marile orașe și nu neapărat în orașele porturi. De asemenea, să avem o abordare multisectorială. Să presupunem că produceți o nouă formă de energie într-un port, ca de exemplu bateriile cu hidrogen, să puteți să o stocați acolo, dar să creați și niște stații de producție um, acolo sau de încărcare pentru navele care ar putea și ele să folosească această nouă formă de energie. Mulțumesc. Domnule Duracic, vă rog frumos să nu depășiți nici dumneavoastră 3 minute. Ia, zacznę odpowiedź pe polsku, będzie Vă mulțumesc. Da, voi răspunde în poloneză pentru a fi mai precis, având în vedere că s-au abordat mai multe chestiuni tehnice. Întâi de toate, trebuie spus că fluviile, râurile nu au doar o singură funcție și anume cea a transporturilor. Nu, nu trebuie pierdut din calcul uh, întreaga economie uh, legată de acvacultură. Ori, când vorbim despre infrastructură fluvială, nu vorbim doar despre transporturi, repet, vorbim despre toate celelalte funcții pe care le poate avea un râu sau un fluviu. Investițiile sunt extrem de importante, bineînțeles transporturile fluviale sunt în curs de schimbare și, evident, e nevoie de investiții pentru o adaptare. Ați spus că mulți lucrători uh, polonezi sunt vizați de aceste schimbări. E vorba de vase automatizate, semi-automatizate. Într-adevăr, această tehnologie pune în pericol locurile de muncă, pe de altă parte, să nu uităm faptul că e nevoie din, de din ce în ce mai multe competențe lingvistice. Apoi, e drept că în Polonia sunt uh, uh, râuri și fluvii mai problematice, unde traficul este congestionat. Polonia este un caz oarecum aparte în peisajul uh, european. Spre exemplu, un uh, pod uh, care a blocat întru totul uh, circulația fluvială, având în vedere că a lăsat doar o distanță de 3 metri între luciul de apă și podul propriu-zis. E clar că este nevoie de dezvoltarea transporturilor fluviale în Polonia pentru a ajuta la dezvoltarea țării în sine o serie de mărfuri ce nu pot fi transportate altfel decât pe fluvii. Acestea nu pot fi transportate nici uh, pe căile ferate, nici pe uh, șosele, dat fiind faptul că aceste moduri de transport sunt deja suprasaturate. Spre exemplu, în ceea ce privește Gdansk, portul Gdansk și râul Vistula, lucrurile sunt foarte clare. problema esențială constând în faptul că odată ajunse în uh, port, aceste mărfuri cu greu sunt uh, trimise în altă parte și asta din cauza problemelor legate de trafic. Transportul intermodal va juca un rol esențial. Vă mulțumesc că ați respectat timpul care v-a fost alocat. Mulțumesc. Voi răspunde și eu câtorva dintre întrebări. În primul rând, în ceea ce privește schimbările climaterice. Se vorbește despre uh, reducerea impactului acestor schimbări, dar și despre adaptare la schimbările climaterice. Uh, E clar că și acest sector trebuie să se schimbe și să se adapteze, iar infrastructura momentan nu este la nivelul provocărilor. E clar că în următorii ani va trebui să facem mai multe. Domnul Van de Camp a întrebat în privința tranziției ecologice. Se face un studiu la ora actuală pentru a vedea care este direcția în care ar trebui să o apuce aceste transporturi pe viitor și în privința modurilor de finanțare. În privința calendarului nu știu să vă spun așa la cald. În ceea ce privește imaginea, să știți că am făcut tot ce ne-a stat în putință. În țările de jos, spre exemplu, există Vinevachdachen, care este o inițiativă mm, cu precădere la nivel uh, local, dar aceasta ar trebui să fie desfășurată și la nivel european. E clar că dumneavoastră mm, sunteți întru totul convinși de meritele acestei acțiuni. Acum trebuie să le și punem în uh, practică. În ceea ce privește ceea ce spunea de, domnul Demesmacher, În ceea ce privește securitatea transporturilor fluviale, sunteți, uh, aveți întru totul uh, dreptate. Dar e clar că uh, deocamdată nu sunt foarte numeroase vasele care să poată face acest tip de transport. Eu am fost de la Hanovra la Berlin și recunosc că am avut foarte multe de învățat. Domnul Zlotovski, voi încerca să vă răspund la întrebare în privința revizuirii TNT, mai ales pe râurile din Polonia. Acesta trebuie să se bucure de cea mai mare atenție, atât în vedere că deocamdată nu au fost integrate în această rețea. Și e clar că și guvernul polon face o serie de eforturi în această direcție. Cred că mi-am respectat și eu timpul și îmi pot da cuvântul următorului vorbitor. Domnul Schulz. Da, înțeleg că nu prea aveți timp, atunci pot să vă folosesc pe cel nefolosit de antevorbitori? În niciun caz, spune președintele. Domnule Van de Camp, în privința imaginii, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră suntem mult prea uh, modești și nu ridicăm uh, suficient tonul. Eu vin din Nord și noi în Nord suntem, da, modești și evident consider că aceasta e calea cea mai bună, dar e clar că ar trebui să fim mai vizibili și să ne facem auziți mai mult. Cele șapte organizații uh, care s-au strâns la oaltă, precum și crearea comitetului de pilotaj care strânge la oaltă mm, reprezentanții sectorului, fac mult în această direcție. Acum, cum să facem ca flota existentă, care are cam între 20 și 40 de ani uh, vechime, Uh, cum o vom uh, alinia cu vremurile. E un plan pe termen mediu și unul pe termen lung. În primul rând, în ceea ce privește emisiile, ar trebui să ne orientăm mai mult către uh, combustibilii verzi și chiar dacă costurile acestora totuși aceste, acești combustibili pot fi uh, consumați pe piață în general. În ceea ce privește termenul lung și uh, alimentarea cu curent electric pentru distanțele scurte de până la 200 de kilometri, uh, aceasta poate fi făcută. Eu nu cred că aceste vase strict electrice nu emit deloc uh, gaze cu efect de seră. în ceea ce privește gazele naturale lichefiate, investițiile sunt foarte mari pentru aceste vase. Deci aici vorbim pe termen lung, fără îndoială. Domnul Demesmacher, cum vedem noi viitorul? Ei bine, cred că viitorul va viza mai mult transportul de containere și vasele pentru acest transport. Și ați întrebat dacă ar trebui adaptate vasele, ei bine, acest lucru să știți că deja se întâmplă. În ultimii 10-15 ani, multe uh, vase foarte puternice uh, circulau pe râurile noastre, însă acest lucru trebuie să fie adaptat. Noile vase, noile embarcațiuni trebuie să fie uh, să răspundă nevoilor viitorului, atât în ceea ce privește navigabilitatea, cât și transportul propriu-zis. Dar și acestea vor mai lua ceva timp. În ceea ce privește noile canale, eu am ceva important de spus. Vorbim despre fit for future, gata pentru viitor. E clar că acest lucru înseamnă să ne ocupăm de canalele existente, de poduri și așa mai departe pentru a le îmbunătăți. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor uh, intervenienților. E clar că avem un pic de frustrare având în vedere importanța acestui subiect și mult prea puținul timp pe care l-am avut la dispoziție. Ați spus că transportul fluvial este foarte important este clar că acesta se bucură de sprijinul nostru. Da, ziua de mâine și modernitatea lansează o serie de provocări cărora va trebui să le răspund, răspundem. Vă mulțumesc pentru toate aceste lămuriri pe care ni le-ați adus. mes chers amis, mes chers amis. Bon, comme vous le savez tous, euh, nous avons appris la semaine dernière euh, le crash. O știți ce s-a întâmplat săptămâna trecută cu prăbușirea avionului Ethiopian Airlines, care a urmat după un accident cu exact același tip de avion al companiei Ryanair. Deci încă 180 de victime. Iată deci o serie de îndoieli și întrebări pe care și le adresează marele public în privința acestor aeronave. Este un uh, subiect care a făcut uh, obiectul unei mari atenții din partea presei, uh, de asemenea a dus și la o suspendare a um, circulației acestor aeronave. Epidemia s-a răspândit de la est către vest și a dus la retragerea acestor tipuri de Boeing. Îi mulțumesc domnului Chi director executiv al uh, Agenției de Securitate Feroviară. Stați așa ce am spus, feroviar? Vă rog să mă scuzați. E clar că sunt obsedat de feroviar. Bun, evident, e vorba de Agenția de Securitate Aeriană și care recunosc că și-a cam dat peste cap uh, programul de lucru pentru a putea să vină să ne spună câteva cuvinte în această privință și eventual pentru a răspunde întrebărilor ce îi vor fi adresate. E vorba despre un subiect cu niște efecte uriașe, atât în ceea ce privește sectorul industrial, cât și sectorul aerian în general orice prelungire a stării actuale va avea niște consecințe uriașe la nivel planetar în privința acestor uh, domenii. Îi voi da acum cuvântul lui Patrick, după care vom asculta întrebările din partea europarlamentarilor pe marginea acestui subiect atât de fierbinte. Merci, monsieur le président. Euh, bon, bonsoir à tous. Vă mulțumesc tuturor. Dacă îmi permiteți, voi vorbi în limba engleză. Dacă îmi permiteți, îmi voi face prezentarea în engleză, având în vedere că termenii tehnici în engleză îi am și recunosc că nu prea știu în franceză. E mare păcat. Sper să mă iertați. Voi începe prin a vă împărtăși, evident, uh, tristețea noastră în privința tragediei zborului 302, care a dus la decesul la 170 de persoane. În uh, anul 2017 a fost declarat drept anul cel mai sigur al transporturilor aeriene. Uh, ba chiar domnul Trump a trimis un celebru tweet în care a spus că grație lui uh, transportul aeriene mondial au devenit mai sigure. Din păcate însă anul 2018 a fost marcat de 11 accidente teribile aviatice, ducând la sute de mii de morți. Din 2015 nu am mai fost într-o astfel de situație și uh, iată, e clar că nu trebuie niciodată să ne culcăm pe ureche în privința siguranței. Aeronava uh, uh, implicată în zborul 302 este un uh, Boeing 307 uh, certificat. Convenția de la Chicago din 1944 94 spune că toate aeronavele trebuie certificate de, de statul respectiv, iar în uh, Uniunea Europeană EASA este cea care se ocupă de verificări. În cazul Boeing-ului, uh, noi am făcut recertificare, care practic a fost o validare a certificatului VFA. Și uh, Uh, VFA de a face exact același lucru în oglindă în ceea ce privește certificările EASA. În ceea ce privește acordurile bilaterale în domeniul uh, siguranței aeronautice, acestea au intrat în uh, vigoare în 2011 și limitează în anumite cazuri sunt limitate în anumite cazuri la Statele Unite pentru următoarele sarcini. Now, if it works. Ah, yes. Easy. You do it. Thank you. So, the areas in which E validated. Domeniile în care este implicată autoritatea de certificare în cazurile UE, SUA, BASA, le vedeți pe acest slide. Există domeniile în care există o diferență a nivelul reglementării atunci când apar noi uh, caracteristici tehnologice, când sunt metode fără precedent de conformitate, uh, și uh, caracteristici de neconformitate și când sunt chestiuni sensibile legate de un accident sau un incident uh, cu un produs care avea trăsături uh, similare la nivelul designului. Deci noi verificăm și va, uh, validăm informațiile care sunt uh, furnizate de către fabricanți și care sunt uh, acceptate de IFA. Noi facem și teste de în zbor, dar bineînțeles noi nu suntem principala autoritate care se ocupă de acest lucru. În cazul avioanelor Boeing MAX 737, Boeing ne-a trimis noi caracteristici tehnologice care țin de această nouă generație de avioane. Este a patra generație de avioane 737. Prima generație a intrat uh, în funcțiune în 1964. Și bazându-ne pe prezentarea pe care ne-a făcut-o Boeing și discuțiile pe care le-am avut și cu uh, Vim și Vefan, noi am hotărât în ce domenii să ne implicăm și să facem o monitorizare în profunzime. În uh, domeniile unde agenția nu era implicată, validarea se bazea în mod exclusiv pe evaluarea pe care a făcut-o colegii noștri din SUA. În acest caz am făcut o analiză în, pe următoarele teme, care bineînțeles vor fi foarte tehnice, dar trebuie să fiu precis, gestionarea da um, parametrilor um, uh, aerieni și felul în care exista un uh, impact asupra pilotajului ceea ce uh, a dus la o discuție care a durat mai mult de 2 ani de zile, s-a încheiat în martie 2017 între agenția noastră și cea americană, moment în care am primit uh, răspuns la, am primit un răspuns la toate întrebările noastre. Noi nu am analizat sistemele de control aerian pentru că acestea țineau de uh, certificarea de către autoritățile americane. Accidentul care a avut loc pe 29 octombrie 2018 al companiei Lion Air și care a dus la pierderea 189 de vieți omenești încă uh, este în curs de a fi anchetat. În urma evaluărilor preliminare s-a constatat că au existat probleme Uh, cu unghiul de atac al sensorilor care trebuie să um, um, arate că există o problemă cu sistemul de echilibrare al avionului. Acești senzori privind unghiul de atac, puteți să-i vedeți pe uh, fotografie, sunt ca niște aripioare mici pe partea uh, laterală a avioanelor și care măsoară uh, unghiul de înclinare al avionului în funcție de vântul relativ măsurat în exterior. MCAS-ul, vă dau acest exemplu este un dispozitiv tipic pentru modelul 737 MAX și care trebuie în mod uh, automat să ridice nasul avionului atunci când acesta face niște viraje strânse și puteți să faceți o comparație între Max și uh, celelalte generații de avioane, în sensul că în uh, momentul în care exista uh, turbulențe sau furtuni, acest sistem a detectat în mod automat că există condiții în care avionul uh, ar putea să uh, um, fie dezechilibrat și atunci acest sistem, cum spuneam, ridică în mod automat uh, um, partea din fața avionului. În urma um, descoperilor preliminare pe care le-au publicat echipele de anchetă din Indonezia, uh, Boeing a luat următoarele măsuri. Pe 6 noiembrie 2018, ei au publicat un buletin al cărui subiect îl vedeți aici, și care dădea instrucțiuni echipajelor ca să pună în aplicare o procedură în momentul în care uh, uh, se loveau de uh, uh, această situație în care viteza de zbor nu părea să fie fiabilă și apăreau probleme cu echilibrarea. În noiembrie, Boeing a informat pe toți clienții MAX, directori uh, regionali, și toate persoanele vizate prin mesaje operative în care le-au dat informații despre acest dispozitiv. Deci au fost informații pe care le-au primit toți cei care folosesc 737 uh, MAX și au primit aceste informații luna noiembrie. Uh, principala uh, autoritate care emite certificate, FAA, a publicat apoi uh, tot în noiembrie o directivă uh, de urgență uh, pe care o vedeți aici. Această directivă de urgență a fost adoptată de FAO privind uh, navigabilitatea, a fost adoptată pe noiembrie, data de 7 noiembrie. Scopul acestei directive de navigabilitate este să atragă atenția echipajelor că în cazul în care în cazul în care Um, acest dispozitiv MCAS funcționează, pornește, chiar dacă nu uh, este cazul, se aplice o procedură specifică, uh, Runaway Stabilizer Procedure. În paralel, dar după aceea, vă rog, uh, în februarie și martie, Boeing și FA au uh, trimis două modificări majore de design pe care nu ar fi trebuit să le uh, validăm și care de fapt uh, um, aveau um, drept scop să modifice MCAs și mai ales felul în care funcționeau senzorii. Pe 7 martie, Boeing a um, um, făcut o cerere pentru a avea sesiuni de training legate de aceste modificări ale dispozitivului MCS. Pe baza analizelor incidentului și care nu a arătat să existe alte probleme legate de acest unghi de atac și funcționarea MCAS pe, uh, um, cu alte companii aeriene, EASA a considerat că acțiunile luate de Boeing și FAA și această schimbare iminentă a sistemului erau suficiente ca să acopere riscurile identificate. Deci să fie foarte clar, în urma tuturor acestor acțiuni care au fost luate de către FAA și Boeing, și ținând cont de faptul că numărul de uh, incidente în care au existat uh, evenimente similare, noi am considerat că ceea ce propunea Boeing era suficient ca să facem față riscului, cel puțin pentru o perioadă scurtă de timp. Acum aș vrea să ajung la hotărârea pe care am luat-o săptămâna trecută. În primul rând, o a a, accident într-o perioadă de 5 luni de zile este foarte rar și faptul că a afectat un avion atât de recent, care era um, operativ de mai puțin de un an, ne-a îngrijorat. În jur de 6.000 de ore de zbor au fost acumulate uh, până în prezent cu acest tip de aeronavă. În al doilea rând, și aici aș vrea să primesc sprijin din partea instituțiilor europene ulterior, nu nu ni s-a permis să participăm în echipa de anchetare a accidentului. Este o aeronavă americană certificată de o, o, o entitate americană, chiar dacă au existat multe victime europene, ceea ce înseamnă că nu putem să ne bazăm decât pe informații de la terți, informațiile pe care ne le trimite uh, FA, care se ocupă de această anchetă. Noi, fiind o agenție de securitate, ne aflăm într-o situație foarte delicată pentru că nu avem deloc acces la ce anume este anchetat. În al treilea rând, experții noștri au analizat cu multă grijă uh, traiectoria um, aeronavei etiopiene în comparație cu traiectoria aeronavei Lion Air. Și au existat uh, mai multe diferențe, dar și foarte multe similitudini. În al patrulea rând și în ultimul rând, atunci când am discutat cu autoritățile naționale în urma uh, accidentului zborului Ethiopian Airline, prăbușirea acestui avion, deci când am discutat cu um, alte companii aeriene care folosesc 737 MAX și am întrebat dacă echipajele de pe aceste aeronave și dacă autoritățile avuseseră timp să pună în aplicare măsurile care fuseseră recomandate de către Boeing, uh, am primit uh, garanții că informațiile adecvate fusese comunicate către tut, uh, tuturor persoanelor interesate, dar că în practică a fost foarte greu să se testeze sau să se simuleze uh, astfel de evenimente într-un mediu um, operativ. Și mai ales când tocmai ai decolat și ai toate simptomele care apar Nimeni nu poate cu adevărat să testeze în timp real și când ești atât de stresat o configurație care nu este cea mai bună cu putință și să știi cum ar uh, reacționa echipajele în realitate cu um, uh, în aceste noi circunstanțe. Pe baza acestor uh, considerațiuni, am vrut și noi să emitem o directivă de navigabilitate de urgență și am cerut ca toate avioanele 737 MAX să rămână la sol, cele care erau folosite de companiile aeriene, și de asemenea să nu mai acceptăm zboruri cu 737 MAX în, care ajung în Europa sau decolează din Europa. Hotărârea noastră a fost luată în urma unei analize tehnice și operative și nu din considerațiuni politice. Principala noastră prioritate este să ne protejăm cetățenii, nu să facem politică. Este a treia oară în istoria agenției că uh, um, nu mai permitem unei companii comerciale aer, uh, aeriene să opereze în Europa și vă cu toți aminte ce s-a întâmplat în 2011 și apoi în uh, 2017. Acum acceptăm mai multe informații în urma anchetei. Am cerut oficial autoritățile etiopiene să avem rolul de observatori uh, la această anchetă. Lucrăm și cu Boeing și FAA ca să avem uh, un sistem viabil de corectare a problemelor tehnice care se pare că au fost la uh, cauza acestui accident. Vă mulțumesc pentru atenție, vă stau la dispoziție ca să vă răspund la întrebări. Sunt uh, însoțită de Rachel Deschler, care este directoare certificare și uh, al doilea coleg al meu care se ocupă de uh, marile companii comerciale. Merci. Uh, Patrick Guy, pour ce... Mulțumesc foarte mult, Patrick Guy, pentru această prezentare. Să ascultăm acum întrebările eurodeputaților. Începem cu Wim van de Camp. Domnule președinte, voi vorbi în neerlandeză. Mulțumesc foarte mult, domnule Cai, uh, pentru acest aceste explicații amănunțite. Eu personal găsesc că este destul de dificil să ajungem la concluzii politice sau să facem observații politice pe marginea acestei tragedii. Ambele anchete sunt în derulare în Indonezia și în Etiopia și cred că noi, ca oameni politici, trebuie să fim prudenți nu e cazul să spunem prea multe în clipa de față. Dar uh, eu constat următoarele. Acest această aeronavă a fost certificată de către americani și de către dumneavoastră, de către EASA. Concluziile au fost că este o aeronavă sigură și totuși au apărut probleme. Întrebarea mea este legată de cutia neagră. Uh, cutia neagră a acestui uh, avion a ajuns la Paris pentru uh, a fi analizată. Dumneavoastră vă puteți implica în această analiză a cutiei negre? După aceea, în presa din țările de jos, am citit că pe 6 noiembrie a fost uh, publicat manualul acestui Boeing, dar piloții nu l-au parcurs pentru că um, este mult prea tehnic, mult prea detaliat. Puteți să spuneți ceva în legătură cu acest manual de uh, operare a acestei aeronave? Pentru că uh, în presa din țara mea uh, au apărut uh, articole foarte critice legate de acest manual, de aceste instrucțiuni, inclusiv în legătură cu uh, directiva uh, de urgență din partea FAA. După aceea am mai citit că a existat uh, sau ar trebui să existe o adaptare a softului din partea um, uh, Boeing. Puteți uh, să ne spuneți ceva în legătură cu asta? Eu nu pot decât să aștept uh, punctul de vedere al Comisiei. Pentru că, de fapt, EASA ar trebui să poată să se implice în aceste anchete, pentru că uh, s-au aflat și pasageri europeni în această aeronavă. EASA trebuie să protejeze cetățenii europeni, deci ar trebui să aibă dreptul să se implice în uh, aceste cercetări. Dumneavoastră ne-ați spus că ați solicitat să vă puteți implica în cercetare, dar că nu ați primit în, uh, niciun răspuns legat de investigația aflată în curs. Deci, trebuie să fim uh, siguri deocamdată precaut să nu tragem concluzii. Președintele, mulțumesc, Vim, uh, domnul Tungsfeld. Și eu doresc să mulțumesc domnului Chi. Am întrebări asemănătoare cu domnul Van der Kamp. Eu constat că s-a produs un s-au produs două incidente foarte grave. În decurs de șase eh, luni, două aeronave noi s-au prăbușit, au murit câteva sute de persoane. Deci ar trebui să insistăm pentru a contracara asemenea incidente pe viitor. Ce se întâmplă dacă în Statele Unite FAA uh, certifică o aeronavă? EASA preia automat această certificare sau este nevoie de o verificare suplimentară? Aceasta ar fi prima mea întrebare. După aceea, dacă am înțeles bine ce am citit în mass media, acest sistem CGA sau cum se numește, îmi pare uh, că lucrurile se petrec în felul următor. Uh, întreprinderea constructoare poate să exercite o influență în ce privește uh, autorizarea care uh, are loc în Statele Unite. Deci nu mi se pare că uh, Acolo s-a vorbit, s-a folosit termenul de periculos în loc de catastrofal. Este oare posibil așa ceva la nivelul FAA? Deci ar fi uh, din nou un scandal, pentru că este o autoritate de securitate din Statele Unite care are o prea mare apropiere, să spunem, de uh, constructor. Mi se pare scandalos dacă așa stau lucrurile. Flugzeugabsturz stattfindet. După aceea, a treia întrebare. Un, o aeronavă de linie se prăbușește, se constată că este o problemă de soft, dar între timp, pretutindeni în lume, avioanele au uh, continuat să zboare și în lumea întreagă aceste aeronave au fost uh, cumpărate, au fost comandate. Eu cred că aceste aeronave trebuie să rămână la sol atâta timp până când uh, cauzele sunt 100% elucidate, pentru că aeronavele sunt folosite de multe ori pentru zboruri charter pentru oamenii care pleacă în concediu în concedii pleci cu toată familia, cu copiii. Nu uh, trebuie să ne expunem viața. Deci, după prebușirea aeronavei din compania Lion, în continuare, aceste aeronave au zburat. Cum este posibil? Pentru că și acum Statele Unite au fost uh, una din ultimele țări care s-au decis să uh, oprească la sol aceste uh, aeronave mult după ce alte state au reacționat. Cum este posibil când este clar că trebuie ajustat softul? Cum să permiți ca până se întâmplă acest lucru aeronavele să continue să zboare? și a spus-o și domnul Van de Camp. De ce EASA nu se poate implica și ce concluzii trage EASA? Mulțumesc, domnul Diteco. oricât de regretabile sunt aceste incidente. Să nu uităm că 25.000 de mii de oameni mor anual pe șoselele din Europa. Și în cele mai multe cazuri este vorba de eroare umană. Oare uh, nu uh, putem vorbi și aici de eroare umană? Sau tehnica a devenit atât de complicată încât, practic, uh, pilotul nici nu mai poate să stăpânească tehnic aeronava? Mulțumesc, doamna Lucy Anderson. Mulțumesc domnule Chi, pentru că ați venit să ne oferiți aceste explicații astăzi. <clears throat> Și mi se pare că este un scandal politic asemănător cu Dieselgate. Știm că uh, au existat uh, în lumea întreagă aeronave 737 MAX care uh, au fost în serviciu ne întrebăm acum dacă aceste aeronave vor mai putea vreodată să folosească spațiul aerian european. Pentru că uh, multe companii uh, au folosit cu regularitate aceste aeronave. Există nenumărate companii, inclusiv uh, în Italia, da, și Slot și Ryanair, care folosesc aceste aeronave problema este foarte serioasă. Sistemul de securitate, până la urmă, așa cum am spus, a fost dezvoltat pentru a scuti Boeing de cheltuieli suplimentare. Poate că au apărut și probleme legale în legătură cu modul în care aeronavele au fost modernizate abdatate, într-o manieră, cum uh, am înțeles, uh, economicoasă pentru Boeing. Ați uh, oferit multe explicații legate de EASA. Dar au existat, se pare, și informări din partea piloților în legătură cu problemele care au apărut în timpul zborului aveți asemenea rapoarte din partea unor piloți europeni sau din partea unor experți europeni? În perioada uh, premergătoare prim, primului incident sau între cele două evenimente nefericite? Pentru că există și posibilitatea de a comanda aceste aeronave dar puteți să ne spuneți dacă până la urmă problemele apărute au fost uh, minimalizate? Uh, ce informații au uh, companiile despre aceste probleme? Ați vorbit și de problemele pe care le întâmpinați cu acordurile internaționale care practic <clears throat> vă țin cu mâinile legate. Dar eu cred că, nu știu dacă guvernul american sau FAA au, cores, au respectat în totalitate prevederile după care trebuie să se ghideze. Pentru că este esențial să știm dacă în momentul certificării aceste principii au fost respectate. În baza noilor reglementări EASA, dumneavoastră aveți datoria să um, garantați securitatea aeronautică și siguranța pasagerilor. lucrurile uh, pot pe viitor să se agraveze și trebuie să aveți posibilitatea și de a revoca certificate pe care le-ați emis dacă apar probleme. Mulțumesc, Lucy. Domnul Kramer. Mulțumesc și pentru prezentare. În presa din Germania și mai ales în revista Spiegel a apărut un raport iar aici responsabilitatea este um, atribuită lui Airbus că s-au produs aceste incidente. Pentru că Airbus a dezvoltat o nouă aeronavă, Boeing um, a ajuns în probleme de uh, competiție internațională cu Airbus și a, a uh, recurs la aceste soluții despre care se spune, cu motoare foarte puternice și cu un soft care uh, să apese în jos botul avionului. Bun, uh, asta poate fi o cauză pentru prăbușire. Deci, uh, Airbus se pare că în această competiție a fost pe primul loc, boi n-a suportat să ajungă pe locul 2. Asta se spune în uh, revista Spiegel. Cât de informați uh, au fost piloții în legătură cu uh, situația care poate să apară la decolare și știau oare ce trebuie să facă? Pentru că ar fi trebuit să existe teste Până la urmă, cei de la Boeing trebuiau să decidă ce este periculos și ce nu. Mie mi se pare că ar fi fost nevoie de o instanță independentă care să decidă și nu Boeing. Dacă lucrurile nu s-au petrecut așa, atunci este o catastrofă, pentru că în cazul acesta, de aici înainte, nu trebuie să mai respectăm nicio autorizare emisă de către Statele Unite atâta timp cât nu există o instanță independentă. Nu poate constructorul Boeing să aibă ultimul cuvânt în legătură cu siguranța tipului de aeronavă pe care a construit-o. Sigur că în transportul aerian există competiție și există și competiție între transportatori. Companiile low cost își doresc să uh, ofere prețul cel mai scăzut. Dar eu cred că până la urmă Trebuie să investim și în siguranță. Nu putem să scădem prețul până când siguranța nu mai este garantată, pentru că iar ajungem la situații catastrofale. Deci, în ce măsură puteți influența dumneavoastră aceste fenomene? Ultima întrebare. Sigur că Boeing va solicita din nou ca aceste aeronave să poată să decoleze din nou. Cum veți reacționa? Veți spune doar dacă se respectă regulile care au funcționat și până în anul 2005? Pentru că noi nu putem să ne supunem presiunilor din partea Boeing. Trebuie să ne recurgem la opinia unei instanțe independente. Mulțumesc, doamna De Monte. Grazie Presidente, preannuncio che avrò solo tre domande. Vă mulțumesc că aș avea trei întrebări. Întâi de toate recunosc că mă cam uh, lasă cu gura căscată faptul că nu avem acces la informații și la date. Però... Și lipsa de transparență din partea constructorului, dar știind că sunt niște aspecte foarte tehnice, aș vrea vă rog să-mi explicați mai bine din câte știți dumneavoastră aceste probleme care Bun, firește, așteptăm rezultatul anchetei, nu tragem concluzii pripite. Dar dacă tot este o problemă de dispozitive, este doar pentru 737 MAX 8 sau și pentru celelalte modele de aeronavă 737? Încă o întrebare, putem să garantăm faptul că piloții, adică cei care folosesc acest dispozitiv, deja făcuseră uh, trainingul necesar și dumneavoastră aveți posibilitatea să știți dacă uh, este suficient timp ca să intervii uh, manual. Mie mi s-a spus că acest dispozitiv poate să fie dezactivat și pot să intervii, pilotul poate să intervină el dar nu știu dacă este timp necesar. Și a treia întrebare, ce protocol respectă EASA atunci când hotărăște să suspende zborul? Există niște criterii sau este o subiectivitate absolută din partea dumneavoastră? Pun această întrebare pentru că știu că mai multe autorități naționale au luat măsuri preventive ori la nivel european s-a intervenit doar uh, atunci când mai multe autorități naționale deja luaseră o hotărâre asemănătoare. Vă mulțumesc, doamnă de Monte. Doamna Meissner are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Chi, pentru această prezentare. Am alt tip de întrebări, care sunt de principiu. S-a mai întâmplat odată ca o aeronavă de tip nou, um, aeronava Concorde, să nu mai poată să se ridice de la sol. Deși se promitea că este o aeronavă care se bazează pe progresul tehnologic. Iată că acum avem două prăbușiri ale unui Boeing de tip nou. Das beherrschen zu können, das neue System cum se pregătesc piloții pentru a stăpâni noul sistem. Presupun că nu este suficient uh, uh, experiența până în momentul în care se uh, așează la noua manșă. Deci, cum puteți consta, uh, stabili dumneavoastră la EASA sau la FAA că cei care efectuează zborurile de test au cunoștințele tehnice necesare, pentru că, într-adevăr, progresul tehnic avansează foarte repede. Astăzi nici nu ne putem imagina ce se va descoperi poi mâine. Există o pregătire suficientă? Mulțumesc, Jenny. Domnul Bar. Ja, vielen Dank auch, äh, auch an Sie, Mulțumesc și eu, domnule Chi am două întrebări concrete care țin de asemenea de pregătire. Nu știu dacă am înțeles corect din prezentarea dumneavoastră dacă piloții se pregătesc doar la simulator și dacă sunt suficient de bine informați despre situațiile dificile de criză care pot să apară și pe care trebuie să le remedieze. Cea de-a doua întrebare. Acest uh, MCAS este un element esențial al aeronavei. Dacă se uh, stopează intervenția uh, acestui sistem MCAS, aeronava ar putea să zboare, Euh, Mulțumesc. Am și eu o întrebare. Voi încerca să explic cât mai bine acest concept destul de complex. Bun, a avut loc primul accident cu câteva luni în urmă. Și îmi închipui că s-a lansat o anchetă și că agențiile, inclusiv Agenția Federală Americană, a închetat pe marginea primului accident poate și uh, Agenția Europeană. Dar, dacă am înțeles bine, ca urmare, fabricantul unuia dintre indicatori, fabricantul pune un manual la dispoziția piloților. Deci, fabricantul și nu agenția deci, pentru că deocamdată încă nu există um, concluziile anchetei americane. Și în al doilea rând, dacă fabricantul dă piloților niște recomandări specifice, înseamnă că și-a dat seama că există cel puțin o anomalie sau ceva care să pună aeronava în pericol. Ori, în aceste condiții, răspunsul care, dacă am înțeles eu bine, Uh, a, con, a constat în uh, a spune o să se rezolve problema mm, nu este clar uh, suficient. În al treilea rând, cum de fabricantul, care nu e însărcinat cu ancheta, bineînțeles, să poată propune măsuri de modificare Deci niște soluții, asta înseamnă și că avea știință de probleme și apoi în 6, 7, 8 noiembrie Agenția Federală Americană nu spune nimic, nici nu își dă cu părerea, nici nu vine să sprijine poziția fabricantului, nimic. Dacă am înțeles eu bine, e vorba de o eroare a sistemului uh, digital de incidență și fabricantul a, a atras atenția echipajelor asupra problemei, cum că ar putea să apară, spunându-le debranșați toate sistemele și intrați eh, din nou pe pilotare normală. Deci, un sistem care deja a dus la moartea 154 de persoane, este absolut halucinant să nu se fi luat măsuri mai serioase. E clar că din momentul în care Boeing a oferit noi uh, recomandări echipajelor, nu înseamnă că a recunoscut uh, și-a recunoscut uh, vina, deci nu a recunoscut că da, erau niște probleme, că B trebuie să o rezolve într-un fel și că avioanele ar trebui rechemate? faptul că agenția americană a tăcut, faptul că Boeing a formulat recomandări echipajelor după primul incident și faptul că s-a ajuns la al doilea accident aeronautic foarte grav, mi se pare că din punct de vedere juridic, deci toate aceste elemente duc la o problemă uriașă din, repet, din punct de vedere juridic. Fabricantul practic a recunoscut o problemă, a formulat niște recomandări, uh, dar acest lucru nu a împiedicat apariția unui nou accident. Lucru care este o problemă uriașă. Și, în fine, ultima mea întrebare. Dumneavoastră, EASA, indiferent de poziția Agenției Federale Americane și în funcție de rezultatele anchetei, veți putea uh, supune unei autorizări uh, deci, din nou, uh, să intrați în procesul de autorizare pentru aceste aeronave? Cred că aveți foarte multe întrebări la care trebuie să răspundeți. Vă ascultăm cu mare grijă și atenție. Vă mulțumesc, domnule președinte, iarăși voi vorbi în limba engleză, pentru că nu cunosc pur și simplu termenii în limba franceză. Domnul Van de Camp, da, a apărut în presă deci nu vă dau niciun fel de informații confidențiale. Cutiile negre au fost trimise la Paris. Nu sunt multe țări la nivel mondial care să aibă uh, capacitățile tehnice pentru a procesa informațiile din cutiile negre. Franța este una dintre aceste câteva țări. La Paris, cutiile negre respective au fost analizate dar fără să se facă și o interpretare a datelor. Deci, biroul de anchete în privința accidentelor a scos datele din cutiile negre și a trimis aceste date autorităților etiopiene. Deci nu au analizat aceste date. Ori asta arată clar că um, autoritățile de anchetă etiopiene își doresc foarte mult uh, să um, delimiteze foarte clar această anchetă și să e clar că fac tot ceea ce le stă în putință uh, și la Addis Abeba și um, în Statele Unite, dar limitând totuși foarte mult uh, cercul a celor entități implicate în anchetă. Când am spus că am cerut să participăm la anchetă, trebuie să înțelegeți că e vorba despre Comisia Europeană, deci care a cerut participarea. Se prevede în texte legislative ca acea țară care conduce ancheta să poată invita pe cine dorește să participe la ancheta respectivă. Dar o serie de țări au eh, din capul locului dreptul de a participa la anchetă. Printre aceste țări, eh, țara eh, de producere și țara de operare. Deci, autoritățile etiopiene de văzut dacă vor accepta EASA cu caracter de observator sau nu. Am putea să fim invitați, nu exclus. Și uh, comisara Bulț asta a cerut autorităților etiopiene luni. Deci să participăm la anchetă. Deocamdată nu am primit răspunsul. EASA, conform regulamentului 216 în privința anchetelor de incidente aeronautice în Uniunea Europene, prevede că dacă o autoritate europeană este uh, implicată și acreditată în anchetă, poate sau chiar trebuie să uh, ia EASA drept consilier tehnic. Deci, în cazul uh, BASA, și descărcarea datelor din cutiile negre, trebuie să știți că noi am fost prezenți. Nu am putut participa, propriu-zis, la ce s-a întâmplat apoi, pentru că nu s-a întâmplat nimic apoi, dar biroul totuși ne-a invitat să participăm la acea fază a anchetei. Deocamdată încă ținem pumnii ca guvernul etiopian să ne permită să participăm în calitate de observator la anchetă astfel încât să știm cât mai repede cu putință dacă putem uh, face mai mult în ceea ce privește operațiunile cu Boeing 737 MAX. Domnul Van de Camp a întrebat în privința verbatimului trimis de Boeing. Poate ne-am putea întoarce la prezentarea de mai devreme pe unul dintre slide-uri, mă scuzați că vă complit existența, uh, deci pe o pagină, și sincer nu e deloc uh, complicat, chiar și eu am reușit să pricep. A fost publicat de Boeing în 6 noiembrie și FAA, pentru a răspunde și întrebării dumneavoastră, a publicat echivalentul uh, acestui document în 7 noiembrie, deci a doua zi. Practic, ce se spune acolo este că dacă a, prezinți un număr de simptome care sunt uh, descrise, e următorul mai încolo. Bun, deci pe o pagină, da? Mm, caracterele sunt clar prea mici ca să le puteți descifra, dar se spune că dacă prezinți unul dintre următoarele simptome, atunci se întrerupe funcția MCAS. Pur și simplu e scoasă din funcțiune. Deci lucrurile sunt simple. Domnul Bach și dumneavoastră ați întrebat uh, ceva și aveți întru totul dreptate atunci când legați toate aceste elemente de elementul formării profesionale. Practic, ce s-a întâmplat e următorul lucru. În uh, prăbușirea zborului Lion Air s-a aflat din ancheta preliminară că în acest caz de senzor uh, AOE, sistemul MCAS a dat instrucțiuni uh, să uh, pună aeronava cu botul în jos, ducând la o situație periculoasă. Dar dacă știi că așa stau lucrurile, pur și simplu întrerupând uh, funcționarea MCAS, zborul poate continua uh, netulburat. În, la zboiul Lion Air deja întâmpinaseră aceeași problemă în zborul precedent, cu același senzor. Și la zborul precedent, echipajul a făcut ce trebuia și anume a întrerupt uh, sistemul MCAS. E mult mai ușor să zici uh, privind în urmă, iată ce ar fi trebuit făcut așa, ce ar fi trebuit făcut altfel, dar până la urmă procedura nu este prea complicată. Pentru a reveni acum la ce spunea domnul Bach, mm, atunci când uh, Boeing și FA au uh, publicat această directivă, noi am crezut că va fi ușor de pus în aplicare în privința regulilor de zbor. Și noi am verificat, toate echipajele primiseră aceste informații și cunoșteau uh, documentul pe care vi l-am prezentat mai devreme. Acum, ce e adevărat, și asta este strict o chestiune legată de factorul uman, și de altfel așa ajung la ce spunea și doamna Meisner mai devreme, ei bine, comportamentul oricărui om confruntat în realitate cu o operațiune în care Uh, lucrurile o iau razna, tot mm, uh, tabloul de bord uh, începe să-și aprinde toate beculețele, ei bine, situația este cu totul și cu totul diferită în realitate de ce se întâmplă în, într-un modul de zbor sau în școală. Deci stresul duce și la luarea unor uh, decizii nefericită. Deocamdată nu știm exact ce s-a întâmplat cu zborul Ethiopian Air, dar este foarte posibil ca oamenii pur și simplu, echipajul să nu se fi gândit la documentul pe care vi l-am prezentat mai devreme și aceste instrucțiuni, recomandări din partea Boeing că la urma urmei e foarte ușor. Dacă vedeți unul dintre aceste simptome, întrerupeți sistemul. Dar în practică e mai greu să ai acest reflex. Aveți dreptate. Dacă am, ar fi știut că asta se întâmplă, n-ar fi făcut ce au făcut și nici avionul nu s-ar fi prăbușit. Dar pentru a reveni acum la ce ați, au spus mai mulți dintre dumneavoastră, noi am uh, luat la poricată baza noastră de date cu rapoarte din partea echipajelor de zbor, uh, din partea producătorilor și din partea companiilor aeriene. Și nu am putut vedea în baza noastră de date, repet, cea europeană, nu cea mondială, deci nu am putut găsi niciun alt exemplu de incident asemănător. Nici un alt exemplu. Precum știți, sunt 376 eh, Boeing Max livrate la nivel mondial. În Europa se regăsesc vreo 50 din aceste aer- aeronave, deci nu e ponderea cea mai mare din lume. Dar, în baza noastră de date, repet, nu am găsit niciun fel de indicație de incident similar. Uh, și deja atunci când avusese loc accidentul Lion Air, am uh, uh, încercat să căutăm care e cauza cea mai probabilă a accidentului, Câte astfel de accidente au avut loc? Zero. Și, de asemenea, ne-am uitat și la ce propuneau Boeing și FAA, și anume să informeze și să formeze echipajul de zbor în privința acestor probleme. Deci dacă apare această problemă, ce e de făcut? De oprit sistemul. La vremea aceea noi am crezut că era o măsură de siguranță într totul suficientă. Iată, ne-am înșelat. În ceea ce privește actualizarea softului de către Boeing, aceasta vizează practic urmarea, urmărirea logicii MCAS și de văzut dacă nu s-ar putea întrerupe mai ușor sau uh, dacă nu există și cazuri în care doi senzori ar putea da în același timp o informație eronată. Și de asemenea de văzut și ce se întâmplă atunci când doi senzori uh, prezintă informații foarte diferite. Domnul Kramer vorbea despre Airbus. La Airbus sunt trei senzori, deci dacă unul este eronat, uh, ceilalți doi uh, voi uh, vor echilibra sistemul, deci e altfel de arhitectură. Eu țin să vă garantez, pentru că mai multe intervenții au vizat acest aspect. Ei bine, eu vă garantez că aceste actualizări ale software-urilor vor fi uh, foarte amănunțit uh, evaluate și ba chiar ne vom uh, reîntoarce la arhitectura sistemului MCAS și toate posibilele moduri de eroare. Vă garantez că noi nu vom permite uh, ca aceste aeronave să mai zboare atâta timp cât nu vom fi găsit niște răspunsuri mulțumitoare la toate întrebările. Și asta indiferent de ce va face FAA, Agenția Federală Americană. Aceasta este garanția și angajamentul personal pe care îl iau în fața dumneavoastră. În ceea ce privește procedurile de reținere la sol, E adevărat că unele state membre europene au uh, hotărât reținerea la, sol, la sol a unor aeronave. Mă rog, nu, pot, nu le pot reține la sol, dar le pot interzice folosirea spațiului aerian. Mm, și asta Mm, am făcut-o și noi câteva ore mai târziu. De ce ne-a luat nouă ceva mai mult timp? Ei bine, întâi de toate pentru că am făcut foarte multe analize tehnice pentru a putea lua această hotărâre. Am avut numeroase discuții la nivel intern cu um, diferite grupuri de experți EASA pentru a vedea uh, care sunt uh, posibilele motive care au dus la acest accident. Vă reamintesc că noi nu am luat parte la anchete, deci uh, datele și informațiile disponibile nouă erau foarte reduse. Deci toți experții în domeniul uh, Boeing și Airbus s-au strâns la oaltă pentru a vedea care sunt, au fost posibilele cauze, ce e de făcut în contextul informațiilor foarte limitate de care dispuneam. Marți dimineață am primit informația ADSB, deci uh, informații prin satelit, care ne-au fost puse la dispoziție de Erion și uh, autoritățile irlandeze. și pe baza acestor informații am putut uh, prelucra mai clar informațiile legate de traiectorie. Deci asta marți dimineață. Eu nu cred că multe alte țări dispun de această informație. Și în fine, am vrut să informăm și să comunicăm, să discutăm cu colegii noștri de la Agenția Federală Americană pe marginea deciziei luate de noi. Știți că mm, diferența de fus orarie de vreo 6-7 ore, deci Um, asta explică și unele întârzieri. În Regatul Unit a fost la ora 2, la noi la ora 5 după amiaza. În ceea ce privește diferitele tipuri de senzori, eu nu știu să existe senzori mai scump sau mai ieftin. Din câte știu eu, există un singur tip de senzor. Eu n-am auzit să fie senzori mai costisitori sau mai economicoși. Oricum, prețul unui senzor raportat la prețul unei aeronave este infim. Există rapoarte că uh, aeronava Lion Air și cea etiopian, cea etiopiană ar fi dispus de senzorul de bază uh, și că ar fi fost posibil cu mai mulți bani să cumperi alt model de senzor. Nu știu dacă problema are de a face cu Max 8 sau cu Max 9, dar există diferențe în ceea ce privește comenzile de senzor la nivelul companiilor aeriene. E ceva ce nu are de a face cu senzorul, ci cu afișajul din uh, cabină, din cockpit. și asta face parte și din schimbarea de software. De acum uh, aceasta, acest afișaj va fi um, pus la dispoziție din capul locului. Au fost și unele întrebări sau observații formulate de doamna de Monte în privința formării și anume dacă E vorba de formări țintite pentru fiecare model de Boeing în parte. MCAS este un sistem disponibil doar pentru MAX, deci nu se aplică și la celelalte versiuni ale Boeing 737. Una din caracteristicile principale ale familiei uh, Boeing 737 uh, este compatibilitate ascendentă pentru formare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă ai licență de pilot pentru 737, cu foarte puțină formare suplimentară poți pilota 737 MAX uh, Uh, sau ultimă generație sau de generație mai veche. Aceasta e una dintre trăsăturile licențelor de pilot pentru Boeing, mai ales pentru aeronavele 737. Vom uh, avem intenția ca toate actualizările de software uh, ce vor fi propuse de către Boeing, vrem să ne asigurăm să fi, că sunt sigure în ceea ce privește concep, concepția, validarea, arhitectura, dar nu doar atât, ci să fie și însoțite de cerințe legate de formare, astfel încât toți piloții nu doar să primească informațiile, ci să fie efectiv formați, astfel încât în mod automat să facă ce trebuie să facă atunci când se confruntă cu o situație problematică. Bun, deci, producătorul a văzut că sistemul său putea da erori. Deci s-a constatat acest lucru. Mai mult, s-a constatat că se poate duce la moartea a 150 de persoane. Fabricantul apoi a zis, a, foarte bine, dacă apar probleme, um, scoateți sistemul din priză. Când un fabricant uh, de uh, uh, automobile își dă seama că e o problemă cu sistemul de rulare, cheamă toate automobilele înapoi în fabrică. Dar nu se face acest lucru și la aeronave. Da, deci cei ce au spus, nu e grav, dacă se întâmplă, apăsați pe buton, scoateți din priză și gata, s-a rezolvat problema. E foarte, foarte grav această abordare. System dacă este modificat un sistem, iar dacă ă, piloții nu sunt instruiți cum să reacționeze, e clar că cineva răspunde și ar trebui să fie sancționat pentru că a operat o modificare și nu uh, i-a uh, informat pe cei care trebuie să folosească acel sistem în legătură cu modul în care trebuie să reacționeze. Mi se pare intolerabil. Oh, mais il y a de l'indignation dans l'air, quand même. Da, încep să se cam încingă spiritele, clar că lumea este indignată și pe bună dreptate. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate răspunsurile și explicațiile furnizate. Dar e ceva care mă cam zgândăre. E vorba de copilot. Când i-ați răspuns lui uh, George Bach, ați spus că oamenii se pot uh, comporta diferit în uh, sala de curs vis-a-vis -vis de situația reală. Dar în mod normal, copilotul nu stă în cockpit și frunzărește reviste. E acolo pentru a-l asista pe pilot. Ismael? Mă nachfragen. Mulțumesc insist cu o întrebare. Prăbușirea Lion Air în noiembrie 2018. Uh, Acum suntem în martie 2019. Din răspunsul dumneavoastră am înțeles că modul în care a acționat Boeing prin acest uh, uh actualizarea softului, deci măsurile pe care le-a luat uh, au fost uh, afirmate ca fiind uh, plauzibili, necesare și ca atare au considerat că au făcut tot ce a fost necesar. Dacă am înțeles corect, atunci ce v-a determinat să credeți că această actualizare a softului poate să rezolve uh, un eveniment atât de grav sau uh, împiedică repetarea unui asemenea eveniment, pentru că noi știm uh, problema legată de soft în uh, ce privește industria automobilistică și știm foarte bine că softul nu reușește să rezolve întotdeauna problemele. Mai am o întrebare, domnul Kramer. Softul a fost necesar pentru că Boeing a dorit să concureze cu Airbus și a vrut să fie la fel de bun pe piață să construiască o aeronavă nouă ar fi necesitat mai mult timp. De aceea a preluat elemente de la Airbus ca atare echilibrul pe piață, nu, echilibrul aeronavei s-a schimbat și uh, viteza de urcare a devenit mai mare, a fost aplicat un soft uh, pentru a tempera puțin această viteză, dar piloții se pare că nu au fost suficient instruiți în legătură cu uh, această situație. mi se pare că de la bun început s-a creat o problemă prin uh, periclitarea securității datorită acestui mod de construcție. Mulțumesc, doamnă de Monte, foarte pe scurt, pentru că ajungem la sfârșitul ședinței de astăzi și trebuie să dăm timp invitațiilor noștri să tragă niște concluzii. Chiar dacă suntem uh, intrigați, uh, eu cred că oricum ni s-a răspuns precis la întrebări. Doamnă de Monte, întrebarea dumneavoastră și după aceea uh, las pe domnul Chi. Domnule președinte, colegii, dacă ei ar vorbi mai puțin, am reușit cu toții să punem întrebări. Nu știu dacă trebuie să le spunem întrebări. Eu cred că suntem uh, uh, alarmați. Eu uh, am fost uh, um, rugată de către un post de radio național să dau niște răspunsuri și vă rog să-mi dați dumneavoastră niște răspunsuri. Apropo de compatibilitatea licențelor, ce înseamnă că această problemă poate să vizeze și alte modele 737 sau doar 737 uh, MAX 8. Întrebarea era, suntem siguri și cine a, ne face să fim siguri că timpul pentru a acționa manual este suficient? Și aveți un protocol precis potrivit căruia hotărâți uh, ce măsuri luați în asemenea cazuri și în cât timp vă trebuie. Mi-aș fi dorit uh, să continuați întrebările și știu că trebuie să părăsim uh, sala. Președintele nu va da voie să vă mai lungesc cu răspunsurile. Ați făcut niște observații foarte pertinente. Ca să-i răspund domnului Kramer, eu cred că concurența este uh, un lucru bun în general. În general. Este adevărat că Airbus odată cu familia A320 uh, au avut motoare mai eficiente și aveau un avantaj în comparație cu Boeing. Nu este anormal ca Boeing să încerce să răspundă și să vină pe, pentru aeronavele din familia 737 cu un motor și mai performant. Este normal. Însă acest uh, soft MCAS trebuie să se activeze în cazuri uh, foarte specifice, atunci când se fac viraje la viteză mare. Și atunci comportamentul modelului 737 MAX, care, cu noile motoare care sunt mai grele, nu este același ca și pentru alte avioane 737. Din acest motiv, atunci când se cere să existe nu foarte, să nu existe foarte multe diferențe între acest model și celelalte modele de 737, de fapt Boeing a încercat să conceapă acest um, um, soft astfel încât toate avioanele să se comporte la fel ca 737 MAX, numai că v-am spus, 737 MAX are motoare mai grele. De unde și problema? Uh, situația evident că nu este mulțumitoare. Nu pot decât să vă promit din nou că vom analiza în profunzime ceea ce va propune Boeing pe viitor. Și ca să revin la ce spunea și dumneavoastră, ne vom asigura că nu doar Uh, aspectele tehnice sunt uh, avute în vedere, că vom analiza toate cauzele uh, situațiilor de um, nefuncționare a acestui soft și de asemenea ne vom asigura că trainingul este obligatoriu pentru toți piloții. Ca să mai răspund și la alte din observațiile dumneavoastră. Atunci când ai un echipaj cu doi piloți, este foarte bine pe de o parte, pentru că ai patru ochi la dispoziție, însă uneori nu e bine. Cum spuneam, poate să fie și un uh, dezavantaj, pentru că, în mod normal, doar un singur pilot trebuie să se afle la comandă. Celălalt îl ajută dar nu are cum să uh, piloteze avionul în același timp. În cazuri precum la Lion ce s-a întâmplat înainte de accident? Cei doi piloți au putut să găsească o soluție. În acest caz, dacă se confirmă că aceasta a fost cauza accidentului, ei n-au putut să găsească o soluție. De aceea depindem atât de mult de training. De aceea trebuie să uh, testăm totul în simulatoarele de zbor, cât mai uh, um, în situații cât mai apropiate de cea reală. În sfârșit, dragul meu domn președinte, piloții nu sunt șoferi de camion. Primesc beneficiază de sesiuni de formare costisitoare, sunt specialiști în manipularea și controlarea aeronavei, inclusiv în caz de problemă, pentru că de aceea antrenăm piloții ca să facă față situațiilor de uh, eșec, pentru că altfel am folosit doar pilotul automat. Dar Motivul pentru care, în anumite circumstanțe, piloții sunt instructați cum să facă față uh, nefuncționării unui dispozitiv este acesta. Nu spun că este vreo explicație pentru Boeing, dar așa putem să înțelegem de ce avem diferențe în domeniul aviației într-o anumită măsură. interpreții care sunt convins, sunt pasionați de subiect, spune domnul președinte, trebuie să plece. Am depășit timpul alocat ședinței. Alors, euh, si n'est pas abusé, euh, il qu'on a encore un peu de temps. Se pare că mai avem puțin timp la dispoziție, sunt de acord, dar am crezut că trebuia să ne oprim. Putem să continuăm un pic. Aș vrea să-i spun prietenul meu, Patrick, că piloții sunt uh, uh, experți, piloții de avion, dar nu e același lucru ca și uh, piloții de automobil. Ca să re- revin la întrebarea domnului Herzog, apropo de Herzog, despre uh, soft, îmi pare rău că n-am răspuns direct. Sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră că cu noile tipuri de soft, nu rezolvăm toate problemele. Ce dorim noi să soluționăm este tot ceea ce ține de modul failure, atunci când uh, softul nu funcționează cum trebuie. Dacă ai un program care uh, trebuie să deplinească un anumit rol și în anumite situații nu își face treaba și uh, corectezi respectivul eșec. Poate să apară ca o soluție rapidă, precum cea pe care a oferit-o Boeing pentru acest caz. Avea o problemă de soft și au corectat-o. Dacă facem doar asta, e clar că nu e suficient, cum spunea și dumneavoastră. Ce intenționăm noi să facem? Să atacăm, să curmăm răul de la rădăcină, adică să ne uităm la design și cum interacționează softul cu diferitele sisteme fizice din cockpit. Și de asemenea mașina, ă, interfața ă, între mașină și om. Deci nu e vorba doar de modificările softului care sunt superficiale. Trebuie să analizăm tot ceea ce se la bază, inclusiv întreaga arhitectura sistemului. in the meantime, I hope that all the planes... Și între timp sper că toate avioanele care acum sunt obligate să rămână la sol nu sunt uh, uh, autorizate să decoleze. Aceasta este poziția. Nu mi-ați pus întrebarea despre dreptul internațional, deci se poate ca SUA să-și încalce obligațiile în virtutea dreptului internațional. So, uh, under international law, potrivit dreptului internațional, toate aeronavele care zboară în spațiul aerian trebuie să beneficieze de un certificat din partea noastră. Scuzați, care sunt înregistrate în Europa, nu care zboară în spațiul european. Cum am menționat, în cazul FA avem aceste acorduri bilaterale de certificare și ne, ne bazăm mult pe ei și ei se bazează mult pe noi. Colaborăm cu FAA de ceva ani, dar, dar și s-a întâmplat în trecut ca uh, pozițiile noastre să fie divergente. Încercăm să nu se întâmple prea des, pentru că n-ar avea rost, dar se poate. În cadrul dreptului internațional. De aceea, atunci când vă spun că avem intenția să analizăm în profunzime uh, Uh, arhitectura sistemului, chiar o vom face. Sperăm să putem să o facem în coordonare perfectă cu colegii de la FAA, dar chiar avem de gând să ne facem munca așa cum credem noi că este necesar, ca să avem un avion sigur. Doamna de Monte, mai aveți o întrebare? Este a treia oară când vă pun aceeași întrebare și încă nu am înțeles dacă problema poate să se pună și pentru alte aeronave 737. Vă rog frumos să răspundeți, pentru că sunt foarte multe avioane Boeing 737. Numai Max 8 are această problemă. So, to be clear, uh... Ca să fie foarte clar, această problemă, așa cum am văzut pentru Lion Air, nu știm exact ce s-a întâmplat pentru Etiopian. Dar, dacă este aceeași cauză, nu se poate decât cu avioanele MAX. Nu se poate decât pentru 737 MAX aeronavele mai vechi nu au acest sistem uh, MCS. Deci nu se întâmplă un răspuns clar. Ultima întrebare, domnul Kramer. dacă Boeing ar fi decis să mai aștepte 3-4 ani și să dezvolte după aceea o aeronavă uh, complet nouă, care să fi fost comparabilă cu Airbus, atunci poate că ar fi avut o mică întârziere în competiția internațională, dar aceste două accidente aviatice ar fi fost evitate. Îmi dați dreptate? Dacă Boeing ar fi hotărât să construiască un avion complet nou, poate că ar fi, s-ar fi exact de aceleași probleme. Nu poți să știi. 737 este avionul cel mai vândut în lume. E vechi de mai bine de 50 de ani. Deci faptul că modifici motoarele nu avea cum să aducă probleme tehnice majore, dar Boeing a hotărât să facă acest lucru, de loc să construiască o aeronavă complet nouă, este hotărârea lor, nu avem cum să comentăm noi. Bine, ne oprim aici. Uh, vă întreb dacă vreți să ajungeți o concluzie. Da, e destul de complicat. Concluzia mea este că repet că vom lua hotărârile care se impun ca să protejăm pe cetățenii europeni și puteți să contați pe noi că suntem independenți de orice presiune politică sau economică și vă mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup, on remercie le directeur. Mulțumesc domnule director general, pentru sinceritate, pentru acest discurs deschis și sperăm să să lămurească cât de repede uh, capacitatea uh, de a rezolva această problemă. Oui, pardon, pardon, oui, je dois encore annoncer. Trebuie să mai anunț colegilor înainte să plece că următoarea noastră reuniune va avea loc pe 8 aprilie